So, es sind drei Kollegen anwesend, inklusive meiner. Suntem trei colegi prezenți împreună cu mine. Drept urmare, consider că putem începe cu punctul 18 de pe ordinea de zi. Aici este vorba de cere, cererile de eco-design pentru produsele relevante din punct de vedere uh, energetic. Am invitat uh, Comisia să ne vorbească despre această temă și dau direct cuvântul reprezentantului Comisiei, care ne va face o introducere, după care vom avea o dezbatere, vă rog. Eu sunt Carlo Petinelli, je suis le directeur... Bună ziua, domnule președinte. Mă numesc Carlo Petinelli, sunt responsabil cu dezvoltarea durabilă la DG în intedena comisiei, Comisie, așadar ne ocupăm de punerea în aplicare a directivei privind proiectarea ecologică. Vă mulțumesc pentru că ne-ați invitat. Am astăzi posibilitatea să vă dau câteva informații cu privire la revizuirea directivei și despre programul nostru de lucru viitor. După cum știți, în decembrie 2012 Comisia a adoptat un raport referitor la directiva de europroiectare, pentru că acest lucru era cerut de uh, articolul 21 al directivei, iar concluzia acestui raport era aceea că directiva și-a atins uh, obiective politice destul de bine, chiar dacă mai sunt alte provocări care trebuie rezolvate, însă acestea nu ar duce la o modificare a cadrului uh, juridic existent. În uh, special ne-am axat pe câteva chestiuni legate de aplicare, mai bună colectare a datelor, termeni mai buni, termeni mai scurți pentru uh, chestiuni specifice produselor și um, o supraveghere mai bună a piețelor. Toate acestea implică părțile implicante, um, industria, organismele de normalizare și statele membre. Evaluarea noastră indică că produsele care au un impact indirect asupra consumului de energie mobilă, haine și mai departe, au efecte asupra mediului care ar putea să fie reduse prin uh, această directivă. Însă, mijloacele pentru consolidare și verificarea cerințelor pentru proiectarea ecologică a acestor produse care sunt adesea în afara Uniunii uh, arată că trebuie să mai fie dezvoltată și verificată. Părțile implicate sunt de acord cu acest lucru și de aceea am hotărât să menținem uh, uh, câmpul de aplicare al directivei, fără să modificăm. Însă, asupra câtorva uh, chestiuni specifice, impactul de pune în aplicare în special, nu este clar clarificat pentru că uh, perioada de aplicare a acestei directive este încă prea scurtă. Aceste chestiuni vor fi evaluate în cadrul revizuirii directivei pentru etichetarea energetică în 2014. Acum, o să vă trec uh, în revistă pe scurt planul de lucru pentru 2014 în ceea ce privește proiectarea ecologică. Acest plan de lucru se împarte în două. Pe de o parte, lista produselor uh, prioritare și pe de altă parte, îmbunătățirile pe care trebuie să le punem în aplicare după îndoielile de care v-am vorbit. Planul de lucru pentru perioada 2012-2014 a fost publicat la 7 decembrie 2012 și conține o listă cu șapte uh, grupuri de Uh, produse prioritare pentru care um, Comisia s-a angajat să um, redacteze un studiu de pregătire până în 2014. Planul de lucru conține și lucrurile de îmbunătățit cu o atenție specială pe um, munca legislativă prioritară. De asemenea, un sprijin prin externalizarea lucrărilor nelegislative de o contribuție consolidată a serviciilor uh, Comisiei în procedurile de normalizare. Știu că Comisia pentru Mediu a Parlamentului dorește ca Comisia Europeană să studieze posibilitatea de a folosi um, directiva pentru proiectarea ecologică pentru bateriile um, de duș și robinete și colegii mei o să lanseze un studiu de pregătire pentru produsele care au un impact asupra consumului de apă, împreună cu colegii de la Centrul de Cercetare al Comisiei. Și ce mai probabil este că deja curând uh, Comisia va veni cu propuneri de reglementare pentru aceste produse. Pe, de altă parte, studiile de pregătire pentru um, cabluri electrice, ferestre, aparaturi inteligente, centrale termice de apartament. Sunt și acestea în pregătire și noi ne-am confruntat cu mai multe provocări, adică trebuie să evităm uh, redundanțe sau contradicții reglementare pentru uh, ferestre, pe de-o parte, produsele de Uh, izolare termică, maximizând potențialul energetic. Acest lucru implică multă ingeniozitate, atât în, uh, în cadrul comisiei, cât și în rândul celorlalte părți implicate. Voi încheia, domnule președinte, prin a spune că în următorii trei ani uh, vom fi foarte ocupați, dar vom avea o muncă interesantă. Va trebui să adoptăm uh, în jur de 20 de regulamente și să revizuim încă 10 și trebuie să ne concentrăm pe uh, revizuirea, pe supravegherea piețelor și pe normalizare. Vom reuși să atingem acest obiectiv ambițioase dacă cooperăm cu toții bine. Contez pe sprijinul dumneavoastră și în special al Comisiei dumneavoastră a Parlamentului și Uh, asta în toate demersurile pe care le vom face în ceea ce privește proiectarea ecologică. Mulțumesc mult! Vă mulțumesc! Alături de noi mai sunt doi reprezentanți ai Comisiei, cărora doresc să le dau cuvântul, dacă doresc să intervină. Nu? Atunci trecem la cei doi colegi ai noștri. Are cuvântul Peter Liza pentru cel puțin 10 minute. Peter Liza. Dar nu vreau să mirosesc de la bun început eh, cele 10 minute, pentru că cred că Comisia trebuie să ne dea niște detalii suplimentare înainte să discutăm mai mult. Mie mi se pare că această directivă referitoare la proiectarea ecologică este un instrument foarte bun care și-a dovedit uh, valoarea până acum. Există în continuare potențial imens de economisire și până la urmă nu există niciun dezavantaj pentru consumatori în cadrul uh, evoluției uh, produselor. Și mie mi se pare că un uh, punct nu este înțeles foarte bine întotdeauna în dezbaterea publică pe care o avem. Proiectarea ecologică se referă la toți cei care produc pentru piața europeană. Când unii dintre colegii noștri aduc în discuție tema amprenta dioxidului de carbon, când discutăm despre cum ar trebui să evaluăm uh, importurile din Uniunea Europeană, dacă acestea sunt, uh, dacă au efecte asupra mediului înconjurător și așa mai departe, nu ar trebui să uităm de această directivă, pentru că ea se aplică tuturor produselor care intră pe piața europeană și cerințele impuse producătorilor europeni nu sunt uh, mai severe decât cele impuse producătorilor din China sau din orice altă țară terță. Acest lucru este important pentru că prima măsură pe care am considerat-o ca fiind prioritară în cadrul procesului de codecizie din anul 2005, în momentul în care am adoptat prima directivă de proiectare ecologică, a durat foarte mult timp până când uh, a intrat în, în uh, vigoare. Am uh, auzit că până la urmă s-a pus în, a intrat în uh, vigoare prima măsură referitoare la instalațiile de încălzire și că lucrurile s-au clarificat și când vine vorba de instalațiile de încălzire a apei. Și aș dori să cer comisiei să ne explice, să ne dea uh, mai multe informații despre ce s-a clarificat. Apoi, uh, dacă este să cumperi un uh, produs de pe internet, primești o anumită etichetă care nu întotdeauna are, se pare că conține informațiile corecte și și din acest punct de vedere aș dori informații suplimentare din partea comisiei. Apoi, Comisia s-a referit la dorința Parlamentului de reglementare a dușurilor și a robinetelor. Știu că există această dorință din partea unor colegi, însă eu doresc să spun foarte clar că grupul nostru politic, PP, nu își dorește acest lucru. Mi se pare o propunere periculoasă. Sunt de acord cu această directivă referitoare la, la proiectarea ecologică și noi ne-am angajat pentru interdicția, de exemplu, becurilor tradiționale și am văzut cât de dificil a fost procesul de comunicare, mai ales a detaliilor. Și cred că dacă discutăm despre dușuri și despre robinete, avem o problemă suplimentară pe care nu avusesem când am discutat becurile uh, tradiționale. Din câte știu eu, nu există un sistem uh, unitar european de etichetare a acestor produse, a robinetelor. Și înainte să discutăm despre posibilitățile consumatorilor de a cumpăra un robinet sau altul, nu cred că este cazul să începem să discutăm despre interdicții. Deci, uh, doresc să repet acest lucru foarte clar. Grupul politic PPE nu își dorește acest lucru. Comisia a spus că, de fapt, comisia noastră și-ar dori acest lucru. Nu știu dacă există o majoritate la noi, deci nu cred că această afirmație este corectă. Din punctul meu de vedere, ar fi mai bine să ne concentrăm asupra măsurilor care sunt acceptate în general și care nu prevăd limitări pentru consumatori. Când vine vorba de capetele de duș, aici discutăm de de calitate, de, de grade de calitate diferită și producătorii uh, spun că în momentul în care s-ar introduce o asemenea măsură, lucrurile ar putea fi manipulate de, de consumatori oricum, astfel încât efectele uh, dorite nu ar fi atinse. Deci aș dori să cer comisiei să fie puțin mai uh, puțin uh, curajoasă în uh, afirmații. Mulțumesc, Petaliza. Pavel Poc are cuvântul. Nu. Pardon. <laughs> Uh, Děkuji, pane předsedo. Uh, Mulțumesc pentru faptul că mi-ați dat cuvântul. Această directivă e într-adevăr foarte utilă pentru consumatori. Aș vrea să comentez în legătură cu o chestiune specifică. E vorba de etichetarea computerelor, echipamentelor de IT. Pe mine mă interesează mult uh, părerea comisiei. Aș vrea să știu ce credeți despre această chestiune. Mă interesează mai ales uh, părerea dumneavoastră în legătură cu mediatizarea acestei chestiuni. În Republica Cehă au existat foarte multe rețineri uh, în um, ceea ce privește această etichetare. Am altă întrebare. Ați evaluat deja echipamentele de înaltă tehnologie? Da, da discutăm. Uh, doresc să întreb dacă dorește cineva să intervină în legătură cu clasificarea aspiratoarelor. Săptămâna trecută am avut o decizie și Peter Dize s-a referit la acest punct, la eficiența uh, aspiratoarelor, pentru că eficiența este importantă pentru consumatori în momentul în care clasificăm uh, un uh, produs. Dacă există, dacă <laughs> există un standard uh, european care reglementează turațiile motorului și așa mai departe, uh, dacă un aspirator este etichetat ca fiind uh, A+, pentru că are o putere mai redusă decât alt uh, aparat, fiind în același timp mai puțin eficient, eu nu prea înțeleg care este logica. Deci poate ați putea să ne spuneți uh, câteva lucruri despre dezbaterea uh, clasificării aspiratoarelor. Să vedem în ce măsură rezultatul este important, eficiența unui aparat sau uh, perspectiva aplicată este una pur și simplu legată de uh, puterea unui aparat. Și eu sunt uh, inginer și, nu știu, poate acum reprezentanții comisiei au au nevoie de puțin timp pentru a își consulta puțin formulele pe care le-au uh, folosit pentru a calcula capacitatea unui aspirator de aspirare a prafului. Deci rog din nou comisia să răspundă la întrebările puse de domnul Liză și la întrebările domnului Poc. Cea? I'm Paul Hobson from DG Energy. Um... Mulțumesc, sunt Paul Hobson de la DG Energie și trebuie să vă spun că am plăcerea de a-l liniști pe domnul Lize. Noi, într-adevăr, acum facem tot posibilul pentru a elimina toate acumulările uh, pe care le avem. Am adoptat un regulament privind computerele, privind aspiratoarele la începutul lunii trecute. Voi reveni la ce a spus uh, președintele în legătură cu aspiratoarele. Săptămâna trecută, după șapte ani de zile, am adoptat standarde minime pentru boilere, pentru centrale și aici potențialul de economisire e enorm, zeci de mii de tone de combustibil. Și avem de asemenea cerințe minime pentru boilerele cu apă și dacă totul se va petrece așa cum trebuie astăzi, vom avea un regulament care va acoperi și rețelele în standby. Toate acestea, bineînțeles, vor continua procedura legislativă și, legislativă, mă scuzați, și sperăm să avem acordul dumneavoastră și al Consiliului. Mai sunt și altele în curs, cum ar fi uh, etichetarea uh, aceea pe internet, motoarele electrice și industriale. Acum putem uh, să ne ocupăm și de centralele cu combustibil solid. Și avem de asemenea o serie de măsuri privind aragazele, cuptoarele și grătarele. Vom uh, analiza, bineînțeles, ce ați pus în legătură cu Cehia și trebuie să vă spun că la computer regulamentul nu a fost însoțit de etichetare. A fost doar un regulament cu cerințe minime și ne-a folosit de un program american numit Energy Star pentru etichetarea computerelor. Însă avem totuși responsabilitatea uh, acestui uh, aceste chestiuni și, în ultimul rând, aspiratoarele. Într-adevăr, au existat motive de îngrijorare. Trebuie să facem ceva în privința aspiratoarelor, deoarece dacă nu avem standarde, producătorii ne-au, ne-au spus că energia folosită e identică cu puterea de aspirare, ceea ce nu e normal. Însă noi ne temeam că propunerea noastră ar permite aspiratoarelor cu putere de curățire redusă și cu consum redus să obțină o categorie uh, convenabilă. Știți că am avut și o propunere din partea Marii Britanii privind proiectarea și am crescut energetică de la 0,15 la 0,20. Deci noi întotdeauna vroiam, practic, uh, să sancționăm într-un cumva aspiratoarele cu putere de curățire redusă. Deși ele nu prea există acum pe piață, deci noi nu vrem să intre pe viitor și sperăm că atunci când Comisia ITRE va analiza acest regulament să dea seama că e un pas în direcția cea bună. Dacă îmi permiteți, îi dau cuvântul și colegului meu de la DG Mediu, care se va referi la uh, robinete și la perele de duș. The question concerning water using uh, product. Da, mulțumesc. Mă voi referi la aceste două produse. Această categorie de produse noi uh, vrem să examinăm potențialul de economisire a energiei și a apei la aceste produse. Vrem să vedem care e potențialul, e practic de 900 de megajuli pe an. Ca să înțelegi ce înseamnă asta, e vorba de consumul total de energie al României în 2004 sau 54 de centrale termice. E un grup de produse la care potențialul de economisire e practic pe locul 2 din toate cele analizate de, uh, în cadrul măsurilor privind proiectarea. În ceea ce vrește potențialul de economisire a apei, aceste produse reprezintă între 4 și 13% din totalul consumului uh, domestic de apă, consumului în gospodărie, mă scuzați. E un aspect care trebuie clar abordat. E o cale eficientă de a reduce consumul de apă în locuințe. Trebuie să vă spun că acest grup de produse e inclus în planul de lucru. Asta nu înseamnă că s-a hotărât că vor exista măsuri de implementare a proiectării ecologice ce se va întâmpla? Comisia va face alte studii mai detaliate, mai detaliate, mă scuzați, care vor analiza în detaliu <coughs> potențialul de economisire. Vom vedea care sunt cele mai bune măsuri politice aici pentru a economisi cât mai mult. Fie măsuri de ecodesign, fie de etichetare sau chiar măsuri voluntare ce vom face în următoarele 8-20 de luni. Vom vedea care este și nivelul de satisfacție a consumatorilor de utilități. Știm acum că există soluții tehnice care oferă același nivel de mulțumire uh, consumatorilor. Există deja tehnologie pe piață. Iar uh, viabilitatea, durată de viață acestor produse e între 15 și 20 de ani. Sunt niște măsuri oricum care merită. Studiul va analiza toate aceste aspecte și doar după încheierea studiului comisia va propune niște măsuri concrete. În orice caz, Consiliul și uh, Parlamentul vor urmări de aproape ce se întâmplă, deoarece au drept de control. Domnul Lize. Vă mulțumesc pentru cuvintele dumneavoastră și acum colegul nostru Lize are o nouă întrebare. În legătură cu robinetele acum și cu cafetele de duș, aș dori să vă adresez un apel să primim cât mai repede un sistem de etichetare și să nu avem uh, măsuri de reglementare. Este important ca mecanismul de etichetare să funcționeze inițial. Cifrele pe care le-ați uh, amintit acum, aș dori să știu cât cam uh, ce înseamnă, cum arată în mod concret planurile noastre de acțiune și care ar fi uh, produsul care uh, are impactul cel mai mare din punctul de vedere al potențialului de economisire. În legătură cu boilerele, vă mulțumesc pentru vestea foarte bună pe care ne dați, că am reușit până la urmă să ajungem la o reglementare aici. Va trebui să vedem, să avem un mecanism de monitorizare, însă, după atâția ani, nu aș recomanda respingerea acestei măsuri. Cu toate acestea, consider că avem nevoie de mai multe clarificări, pentru că dacă impactul este atât de uriaș, atunci ar trebui să înțelegem foarte bine ce a propus Comisia, de ce a propus aceste măsuri și care au fost uh, argumentele care au fost cântărite în uh, cadrul acestui proces decizional. Și apoi, când vine vorba de uh, instalațiile de încălzit apa, și aici aș dori să știu ce ne așteaptă pe noi și pe consumatori, în plus, ați amintit și niște măsuri planificate pentru motoarele electrice. Eu crezusem că acest uh, punct este deja acoperit. Deci, poate nu am înțeles eu bine și m-a ajutat să înțeleg ce este deja reglementat și ce anume mai trebuie reglementat. Apoi, uh, aparatele casnice, aragaze, uh, grătare și așa mai departe, acestea sunt foarte importante pentru consumatori și ar trebui să înțelegem care sunt uh, ideile la care importante pentru comisie înainte de a adopta ceva. Domnul președinte, Mie îmi place foarte mult această directivă a proiectării ecologice pentru că mi se pare că ea aduce cu sine un potențial uh, imens și putem să facem foarte multe lucruri prin intermediul ei pentru a ajunge o comunitate cât mai eficientă. Însă tema, această temă, când aud cuvântul cheie grătar, am fost uh, și în uh, ultimul, ultima perioadă de legislatură uh, europarlamentar Și mi-aduc aminte discuția pe care am avut-o cu becurile tradiționale. Și aș dori să atrag atenția uh, colegilor noștri că anul viitor uh, trecem din nou prin alegeri uh, europene și eventual și Comisia ar putea să se gândească mai bine când vine vorba de comunicarea unor asemenea cuvinte cheie importante. Nu știu cum, uh, cum ar trebui să, să ne pregătim mai bine din acest punct de vedere. Um, comunicarea în legătură cu capetele de duș, de exemplu, nu a funcționat foarte bine. Eventual să spuneți că ar trebui că discutăm despre măsuri de eficientizare a, a acestor produse la noi în regiune, de exemplu, există probleme legate de uh, recesiunea democratică care are uh, efecte asupra, până la urmă, calității furnizării apei pentru populația care, existat, care există în continuare acolo. Deci, este foarte bine să analizăm aceste probleme, însă nu trebuie să uităm niciodată de comunicare mai ales în această perioadă din următoarele luni, care este una pentru noi foarte sensibilă. Acum dau din nou cuvântul Comisiei. Maybe I can give us first some uh, figures uh, that you request is about în legătură cu cifrele și impactul real al măsurilor noastre. După care colegii vor da răspunsuri la dosarele specifice. Impactul estimat pentru prosele care au de-a face cu apa, dușurile, robinetele și așa mai departe, sunt pe lista noastră de produse prioritare, deoarece e vorba de 885 te ajut pe an. La alte produse 802 joule pe an și celelalte produsele pentru clădiri 785 petajul pe an. Um, the not priority uh, product group. Dacă ne uităm la lista de produse neprioritate, produsele de izolare termică pentru clădiri, e cel mai important, cu 1500 petajul pe an. 2013. Uh, și acum îi las pe colegi să vă dea informații specifice. Domnul Liz a pus o întrebare în legătură cu echipamentele de grătit, aragaze, grătare, cuptoare. Ați pus o întrebare și legătură cu motoarele electrice. Eu nu am detaliile necesare, însă vă voi spune ulterior despre ce este vorba. Și e clar că <coughs> de fiecare dată avem o mare plăcere să vă Într-adevăr, sunt niște politici europene importante. Dacă te duci, de exemplu, la o petrecere și te întreabă lumea cu ce te ocupi și spui că eu sunt la care stabilește etichetele de pe frigidere, A+, A3+, e, uite, e pentru prima oară când lucrez la comisie și oamenii înțeleg ce fac eu, cu ce mă ocup. Deci e bine, partea asta de etichetare e bine înțeleasă de oameni, deoarece le oferă niște informații clare în legătură cu produsele și ar trebui să punem accentul pe asta și nu neapărat pe interzicerea produselor ineficiente. Thank you. I would like to respond to the, to the two questions. One is... Două întrebări au fost puse. Una se referă la etichetare și prioritățile pentru etichetare. Despre ce produse vorba. Nu ar trebui să spunem din start care sunt cele mai bune politici pentru a face față acestui grup de produse, pentru a obține beneficiile cele mai ridicate. Avem experiențe de implementarea directivei privind proiectarea ecologică și ne-am dat seama că doar după studiile pregătitoare putem spune ce e mai bine, după ce am adunat toate probele. De multe ori, decizia cea mai eficientă e un mix de regulamente, cerințe minime, plus etichetare. Uneori doar etichetarea e suficientă, altor doar măsurile de punere în aplicare. De multe ori, cea mai bună soluție a fost un acord pe bază voluntară din partea industriei respective. De aia spun că trebuie făcut întâi studiul, după care vom hotărâ baza dovezilor ce e mai bun. Efectul la celelalte comentarii făcute în legătură cu efectul scăderii cantității de apă folosită în gospodării, problema penuriei de apă sau uh, a proiectării sistemului de canalizare și ce efecte poate să aibă asta. Am făcut câteva studii preliminare și nu am găsit dovezi că are cum că reducerea consumului de apă ar avea un efect negativ asupra sistemelor de canalizare. și suntem convins că dacă apa e trasă așa cum trebuie, ar trebui să nu fie folosită apa potabilă sau chiar cea încălzită. Ar trebui să fie folosită o apă cu un impact mai redus asupra mediului. În același timp, nu consumatorii ar trebui să plătească prin taxele lor pentru gestionarea sistemului de canalizare. De aceea vrem să analizăm mai mult aceste chestiuni în studiul pregătitor, după cum spuneam, și pe baza și altor dovezi, comisia va putea face o propunere cât mai bună. Peter Liese, das ist Vă mulțumesc. Peter interveniți astăzi pentru a șaptea oră. Da, dar astăzi avem uh, timp la dispoziție. Aș mai avea o întrebare. Această vestită primă măsură care a durat șapte de ani în legătură cu boilerele. Eu aș dori să știu în mod concret ce propune Comisia, pentru că a existat un, uh, o discuție despre etichet, despre uh, etichetă, Um, culoarea acesteia, dacă ar trebui să fie roșie, galbenă, verde sau AA+. Um, apoi, dacă etichetarea ar trebui să fie pusă de producător sau de instalator care să țină seama să țină seama de condițiile instalării produsului respectiv și apoi a mai existat și discuția interzicerii unor uh, instalații care nu sunt uh, suficient de eficiente. Și după toate aceste discuții, eu aș dori să știu cum arată acest compromis care s-a născut după această perioadă de gestație lungă de șapte ani. Noch bin ich hier und, <laughs> und gebe gleich das Wort. Da? Mai sunt colegi care doresc să, să pună întrebări? la robinete, ați spus că există un potențial de 158 de 158 de petajul sau n-am înțeles eu bine cifra? 885. 885. Das ist schon beeindruckend. Bitte, Herzen. Vă rog, aveți cuvântul, Comisia. Catch you off, Chair. Um, the Răspunsuri la întrebarea domnului Lize. Eticheta, regulamentul pentru etichetare în ceea ce privește centralele electrice, încălzire în general, în 2015 va um, acorda etichete de tipul A, A+, A++. Întrebarea mare era dacă să punem A3 de plus. Și compromisul a fost, uh, în propunerea noastră, că, da, ajungem la această clasificare, dar numai după o revizuire clară și chestiunea critică. A, de acum, este cea mai bună performanță realizată cu combustibil fosil, cu boiler care folosesc combustibil fosil singure. Pentru a depăși această um, clasă trebuie să existe un tip de cogenerare sau pompă de, de încălzire în sistemul respectiv rămân la fel de ecologice în ceea ce privește codul culorilor, cel puțin până când evaluarea stabilește dacă avem uh, suficient alternative ieftine și ecologice care să justifice o trecere la A3 de plus. Acesta este compromisul pe care l-am găsit. Și apoi, uh, cât despre cine pune etichetele, uh, Rezultatul a fost că ori instalatorul, ori uh, producătorul pot să eticheteze sistemul. Producătorul care vine cu produsul întreg, cu tot sistemul, dar uh, până la urmă și instalatorul poate să reunească, să alcătuiască un sistem cu produse de la, de la mai mulți uh, producători și să-și pună el eticheta. Că despre standardele minime, nu sunt modificări mari față de propunerea de acum un an, avem un prim set de standarde care a apărut după un an, încă unul după patru ani, încă unul după cinci. Și o modificare făcută în ceea ce privește standardele minime pentru boilele săptămâna trecută și care a fost reflectată în uh, propunerea pentru încălzitoare de apă, se referă la emisiile de noxe. Adică mm, cerințele se aplică mai târziu, dar sunt mai stricte statele membre au deja niște cerințe stricte, naționale, pentru a se atinge obiective legate de calitatea aerului, pentru că le dăm uh, ani, uh, nu cinci, producătorilor ca să le îndeplinească. Dar acolo unde astfel de cerințe nu există, încercăm să diminuăm termenul. Acestea sunt uh, modificările pe care le veți regăsi în propunerea pe care vă vom înainta. Vielen Dank. Ich glaube, damit... Vă mulțumesc. Cred că au fost, am primit răspunsuri la toate întrebările și vă pot doar încuraja să continuați pe acest uh, drum care ne va duce în mod sigur înspre Europa mai uh, eficientă. Cifrele uh, vorbesc pentru sine. 885 de petajuli potențial de economisire și dacă este să ne gândim că există centrale termice care au uh, o, care furnizează într-un an doar 35 de petajuri, de exemplu, vedem cât de imens este acest potențial. Și știm cu toții că energia pe care nu o consumăm este cea mai bună energie, însă doresc să vă readuc aminte să fiți atenți cu modul în care comunicați toate aceste măsuri. Mulțumesc din inimă Comisiei pentru această prezentare foarte bună și foarte detaliată, care pentru noi a fost uh, utilă. Vă mulțumesc! Ajungem la următorul uh, punct de pe ordinea de zi. Aici discutăm de domeniul cuprinzător al uh, zgomotului și um, unitatea noastră de uh, studiu ne va prezenta un asemenea studiu referitor la zgomot, care este foarte important, mai ales în uh, domeniul sănătății, dar mai puțin în domeniul uh, mediului înconjurător. Am, avem un raport care discută zgomotul, nivelul de zgomot al autoturism, produs de autoturisme, dar uh, Zgomotul este, zgomot este produs și în uh, transportul feroviar, în transportul aviatic, de exemplu, și eu consider că noi am face foarte bine, noi Comisia ENVI, am face foarte bine dacă ne-am ocupa de această temă și dacă am avea o dezbatere uh, pe baze științifice. Și acum, vă rog, aveți cuvântul pentru a ne prezenta studiul dumneavoastră. Vă rog. Vă mulțumesc și bună ziua tuturor. O să vă prezint rezultatele și principalele mesaje ale unui uh, stadiu realizat de milieu pentru Parlamentul European, intitulat Înspre o strategie cuprinzătoare referitoare la zgomot. Autorii acestui studiu au fost Monica uh, colega mea alături de mine și eu, Catherine Gansleben, am fost ajutați cu sfaturi științifice și de un uh, om de știință, domnul dr. Enda Murphy. Despre ce vă voi vorbi? Voi uh, menționa care sunt sursele de expunere la zgomot uh, ambiental, mă voi referi la efectele asupra sănătății a zgomotului, uh, voi comenta și cadrul actual uh, legislativ din Uniunea Europeană. Mă voi referi și la sursele legislative și ultimele evoluții din acest domeniu și care va fi uh, plus valoarea unor acțiuni suplimentare din partea Uniunii Europene referitoare la zgomot. Începând așadar cu sursele de expunere. Principalele surse provin din uh, transport. În plus, nu trebuie să uităm de construcții și alte surse comunitare, de exemplu vecini și baruri, și apoi uh, distracția și surse interioare. Aș dori să mă concentrez acum pe supratransportul și, de fapt, pe expunerea în, uh, într-o situație aglomerată. Data pe care o vedeți aici, în uh, în această imagine este uh, se bazează pe datele uh, obținute în uh, urma ciclului de, raport, de raportare din 2007. În albastru vedeți numărul persoanelor care sunt expuse la zgomot în decursul zilei și apoi seara la un nivel de 55 de decibeli. În roșu vedeți persoanele care sunt expuse la sursa de zgomot uh, în decursul nopții la un nivel de peste 50 de decibeli. Și acest, aceștia sunt indicatorii incluși în directiva, zgomot, directiva privind zgomotul ambiental. Și vedem foarte clar că sursa primară a zgomotului, atât în timpul zilei cât și în timpul nopții, sunt drumurile. 56 de milioane de persoane sunt expuse la un nivel de zgomot care depășește 55 de decibeli în timpul zilei. Pentru a suplimenta această cifră, vă pot spune că există un raport din 2008 al Agenției Europene de Mediu, raportul TURN, care a ajuns la concluzia că 65% din persoanele care trăiesc în zonele urbane sunt expuse la zgomot rutier care depășește uh, acești 55 de decibeli. În, con- în comparație, expunerea este mult mai mică vis-a-vis de zgomotul produs de trenuri, de aeroporturi și de siturile industriale. Persoanele consideră în general că zgomotul uh, uh, produs de, aeroport, de aeroporturi este mai deranjant, de fapt, decât este în realitate. Acestea sunt uh, uh, cifre suplimentare care descriu situația din afara zonelor urbane și vedeți că și aici sursa principală o reprezintă drumurile, princip- drumurile principale. Dacă este să trecem acum la efectele asupra sănătății a zgomotului. Uh, un efect uh, principal este uh, anxietatea, uh, deranj, un, un sentiment de deranj general și datele noastre, informațiile noastre se bazează pe date din partea Organizației Mondiale a Sănătății, care, uh, organizație care a, calc, a calculat uh, numărul de ani sănătoși pe care îi pierzi datorită expunerii la zgomot. Acest uh, sentiment de deranj general este nu, îmi cer scuze, uh, perturbările uh, somnului sunt cele mai importante, vedeți aici, în verde, urmate de acest sentiment de deranj general. Apoi există totuși niște efecte severe din punct de vedere al sănătății în urma expunerii la zgomot și există anumite grupuri mai vulnerabile, de exemplu unii copii care sunt, uh, au probleme cognitive în urma expunerii la zgomot, apoi există alți, uh, alți oameni care suferă de anumite boli de inimă, de exemplu. Același document uh, din anul 2011 ne atrage atenția că în uh, Europa de Vest unul din trei uh, persoane este deranjat de zgomot, unul din cinci persoane, una din cinci persoane are probleme cu somnul noaptea și este vorba de 1 până la 1,6 milioane de ani de viață sănătoasă pierduți în fiecare an în Europa, mai ales datorită zgomotului traficului. Din punctul de vedere al uh, stabilirii priorității publice când vine vorba de zgomot, am văzut că 44% din europeni consideră că zgomotul afectează viața fiecăruia dintre noi într-o mare măsură. Organizația Mondială a Sănătății a identificat acum că poluarea fonică reprezintă o majoră povară pentru sănătate. Uh, este depășită doar de poluarea uh, mediului în general. Care este cadrul de reglementare în Uniunea Europeană? Din acesta face parte Directiva 2002, 40, 49 din 2002, unde se discută sursele de zgomot, uh, autovehicule, utilaje folosite în uh, exterior și așa mai departe. Și cele două uh, legislații ar trebui să se completeze astfel încât um, zgomotul să fie redus în general. Dacă este să analizăm directiva privind zgomotul ambiental, în 2011 Comisia a redactat un raport care a discutat punerea în aplicare a acestei directive și din punctul de vedere al lucrurilor care s-au întâmplat până acum, a fost lansat un proces foarte ambițios de colectare a datelor și de raportare. De, uh, de fapt, prima fază a procesului de cartare a zgomotului a fost încheiat. A doua um, rundă a fost inițiată în decembrie 2012, însă doar, do, doar 30% dintre aceste hărți sunt actualizate. Directiva privind zgomotul ambiental își propune conștientizarea problemelor legate de zgomot atât în uh, opinia publică cât și pentru funcționarii care se ocupă de această temă, astfel încât uh, zgomotul să primească prioritatea pe care o uh, merită și să ducă la voința politică necesară pentru la măsuri suplimentare. Însă, din punctul de vedere al uh, eficacității acestei directive, din păcate nu s-au înregistrat foarte multe progrese pentru a reduce proporția populației care suferă în urma zgomotului. Motivele sunt întârzieri în uh, implementare, cartarea a avut o calitate îndoielnică uneori, există incoerențe în metodologia folosită de cartare pentru că statele membre au putut folosi diferite metode pentru a carta și, drept urmare, este foarte greu să compari rezultatele hărților între statele membre și, până la urmă, unele dispoziții nu au fost înțelese bine. Din punctul de vedere însă al progreselor înregistrate recent, a fost adoptată o metodologie comună pentru analizarea um, zgomotului Knossos EU, care va duce la suplimentarea anexei și, în plus, Agenția Europeană pentru Mediu a adoptat un, un sistem de raportare și există niște linii directoare referitoare la crearea unor zone de liniște. Lucrurile pot fi îmbunătățite. Este nevoie de anumite linii directoare pentru planurile de acțiune. Din păcate, acestea nu sunt obligatorii în acest moment, însă problema este puțin spinoasă pentru că se pune uh, întrebarea care sunt uh, criteriile, standardele pe care evalu- pe baza cărora evalu- evaluezi punerea în, punerea în aplicare. Apoi, uh, Cred că foarte importante sunt importante valorile limită. Valori limită, țintă, dacă acestea ar trebui să fie incluse în uh, legislație. Din uh, perspectiva noastră și din perspectiva experților în acest domeniu, obiectivul pe termen lung ar trebui, uh, ar, este să avem asemenea valori limite în legislație. Unii se referă la principiul subsidiarității, în sensul că statele membre ar trebui să hotărească ele însele care sunt uh, valorile limită din punctul de vedere al uh, toleranței, însă se adună tot mai multe dovezi care, uh, împreună cu opinia publică, ne arată că ar trebui să avem asemenea valori limită. Apoi există și aceste, această problemă legată de uh, hărți. Uh, de hărțile cu zgomot care trebuie să fie comparabile. Cred că este posibil să avem asemenea hărți comparabile, pentru că am putea să ajustăm valorile limită în funcție de metoda de calcul din fiecare stat membru. Și în plus, următorul set de uh, hărți, după cum am spus, se va baza pe metodologia comună CNOSOS-EU. Acest lucru va fi posibil din anul 2017 încolo. Ceea ce prește valorile de declanșare a regulamentelor. Sunt niște valori care vor declanșa acțiuni privind zgomotul. Acțiuni care urmează să fie obligatorii, Uh, și care vor fi folosite în zone cheie, cum ar fi cele urbane. Aceste praguri există deja în unele state membre și sunt mai acceptate din punct de vedere politic uh, și prezintă mai puține probleme tehnice decât valorile limită. Însă cum poți impune aceste acțiuni obligatorii și ce măsuri ar trebui folosite? Asta nu e ușor de stabilit. Poate că e mai bine să avem uh, o cutie de instrumente aici. În ceea ce privește țintele neobligatorii, soft, să zic așa, care sunt mai acceptabile din punct de vedere politic și cu un impact mai redus. Nu știu, atunci când vorbim de orice fel de valoare și de includerea lor, Argumentul e că trebuie să fie legată de o legislație puternică în ceea ce privește sursele de zgomot. Dacă nu, totul va cădea pe umeri autorităților locale și a contribuabililor. Dacă nu avem o legislație privind uh, sursele de zgomot, atunci valorile trebuie limitate prin atenuarea zgomotului la la cel care este expus de exemplu cum ar fi uh, limitarea traficului rutier în zonele rutiere. Și aici nu poluatorul va plăti, ci contribuabilul, practic. Pe lângă asta, măsurile de atenuare nu prezintă un randament foarte mare, deci pentru fiecare euro cheltuit, reducerea de decibel e mai scăzută, practic. Fie că avem valori limită, valori de declanșare sau limite, până la urmă tot la amenzi se va ajunge. Autoritățile vor fi obligate să facă asta și lucrurile vor lua întorsătură negativă. De aceea, în situația actuală, nu e realist să introducem valori limită. Continuăm cu legislația privind sursele de zgomot. În raportul nostru din noiembrie 2012 am spus că trebuie îmbunătățită mai ales legislația privind zgomotul rutier. Reducerea zgomotului la sursă e abordarea cea mai eficientă în cazul zgomotului rutier și aici avem nevoie de niște ținte ambițioase și stricte cât despre propunerea Comisiei 856 din 2011 privind nivelul de zgomot al autovehicolelor, acolo se propune reducerea uh, zgomotului în trei etape. Ce credem noi despre această propunere a Comisiei? Bine, îi lipsește ambiția și din punct de vedere tehnic chiar nu e o propunere ambițioasă și care nu duce la nu ajută la atingerea acestui obiectiv de a avea o legislație puternică în domeniu. Trebuie spus de asemenea că, dat fiind schimbarea metodei de testare, nu se mai face testarea prin metoda A, ci metoda B acum. Deci această metodă B uh, practic uh, reproduce conduțiile de pe, conduțiile de pe șosea. Uh, iar deci metoda B măsoară nivelul de zgomot de la același vehicul, însă cu 2 decibeli mai puțin. Deci dacă vă uitați la propunerile din modificarea comisiei și la rezultatul de la prima lectură, vă dați seama că trebuie să adăugați încă 2 decibeli. Asta deoarece s-a schimbat metoda de testare între timp. Mai e și o mică problemă legată de metoda de testare și anume că nu specifică anvelopele care trebuie folosite. Deci producătorii pot, fi, pot folosi la teste anumite anvelope care produc un zgomot mai redus, însă care nu prea sunt folosite pe piață, de fapt. Și în ceea ce privește propunerea comisiei din 2012, Agenția de Mediu din Germania a stabilit că potențialul de reducere a zgomotului în aceste propuneri a Comisiei în 20 de ani e de 1,7 decibeli pe o perioadă de 20 de ani. Înseamnă asta? care e contextul? Oamenii nu percep decât o scădere de 2 decibeli, cel puțin. Deci vă dați seama ce concluzii putem trage. Și acum avem rezultatul primei lecturi, care a slăbit și mai mult propunerea. S-au limitat valorile, de exemplu, la autovehicule grele la 81 de decibeli. Aici, deci, dacă mai adăugăm mai 2 decibeli de care vorbeam, a crescut, practic, la 83. Mașinile sportive, acum, o nouă categorie. E o măsură pentru elite doar la nivel de societate. Deși mașinile sportive reprezintă un procent redus din autovehicule care circulă, au un efect disproporționat în ceea ce privește zgomotul ambiental. Mai avem și alte măsuri, un sistem de clasificare legat de cartografierea zgomotului, 22 de mm, zone pentru renoirea carosabilului, de exemplu, însă, dar și aici tot contribuabilii trebuie să plătească. Mai avem și propunerea de etichetare, aici cei care cumpără mașinile trebuie să plătească. S-a amânat și perioada de introducere treptată cu 6 ani. Deci ce credem noi despre toate aceste evoluții? sunt lipsite de ambiție din punct de vedere tehnic și nu oferă sprijinul necesar pentru implementarea obiectivului uh, final. Acum, plus valoarea unor acțiuni suplimentare din partea Uniunii Europene în ceea ce privește zgomotul. Reducerea zgomotului la sursă e strategia care dă roade cu randamentul cel mai ridicat, însă trebuie redus zgomotul la sursă, trebuie atenuat și uh, în ceea ce îi privește pe cei afectați. Și pentru a bunătăți energiile între directiva privind zgomotul ambiental și legislația legată sursele uh, zgomotului, uh, Trebuie să ținem cont de faptul că actuala tendință nu sprijină obiectivul definitiv. După cum am tot spus, costurile trebuie să fie suportate de contribuabil și nu de industrie. Și în ultimul rând, am comparat această tendință cu opinia publică, funcție de eurobarometru. 44% din persoanele întrebate au spus că zgomotul e ceva care afectează sănătatea. De asemenea, avem și probe uh, din ce în ce mai numeroase de la Organizația Mondială a Sănătății care arată cât de grav afectează zgomotul sănătatea. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Vă mulțumesc din inimă pentru redactarea acestui studiu. Și trebuie să vă spun că îmi pare rău că astăzi nu au putut fi alături de noi mai mulți colegi. Sunt sigur că au avut motivă serioasă. Însă um, am înțeles foarte uh, clar despre ce discutăm, nu despre puțin zgomot, ci despre efecte grave în uh, domeniul sănătății și consecință negativă și pentru comunitățile locale, pentru autoritățile locale. Ne-ați uh, arătat foarte clar în studiul dumneavoastră, dumneavoastră că trebuie să tratăm sursa și nu ajunge să construim niște ziduri uh, antifonice pentru a rezolva problema. Și ne-ați prezentat și uh, câteva comentarii despre propunerile legislative despre, um, de care ne ocupăm noi acum. Vă mulțumesc și pentru acest lucru. Nu știu dacă este posibil să primim acest, acest studiu și în alte limbi, nu doar în uh, engleză, pentru că mi se pare unul foarte bun și am uh, remarcat uh, când a fost vorba de studiul despre gazul de șist că asemenea studii din partea unității noastre de, de studiu sunt foarte utile și ar fi o idee foarte bună să le diseminăm în cât mai multe uh, limbi. Doamna Hibner are cuvântul. Znam się szczerze, că, trochę jestem zaskoczona, że tak mało kolegów w tym uczestniczy. Wiedząc o... Mulțumesc. Trebuie să recunosc că sunt oarecum surprinsă de faptul că nu sunt, nu prea sunt colegi în sală. mai ales uh, că știm că noi trăim în zone cu foarte mult zgomot. Aș vrea să vă atrag atenția asupra câteva chestiuni pe care le-ați menționat. Reducerea zgomotului la sursă este într-adevăr un lucru foarte important aici. Este vorba de inovare și trebuie să punem accentul foarte mult pe acest aspect. Trebuie să venim cu inovații pentru reducerea zgomotului la sursă. Dar aș vrea să vă atrag atenția asupra um, câtorva soluții care ar putea să fie introduse pe scară mai largă și unde există o oarecare reticență, nu știu dacă neapărat din partea autorităților locale, dar din alte forumuri. Ați menționat uh, asfaltul și uh, suprafețele mm, șoselelor. Atunci când se construiesc uh, noi șosele sau când se instalează șine de cale ferată, trebuie să se folosească cele mai bune tehnologii pentru că acum deja sunt mult mai multe decât acum 20 de ani. Așadar, trebuie să ține cont de acest lucru, de faptul că drumurile trebuie să fie refăcute și îmbunătățite și în momentul în care se pun um, noi suprafețe pe ele, trebuie să solicităm ca materialele folosite să fie unele care să le ducă zgomotul. Și apoi mai sunt și alte metode mult mai simple de ajungere la aceste rezultate. Eu am um, urmărit uh, um, și am fost martor martora traficului din um, orașele mari și am observat că s-ar putea face reduceri mari dacă s-ar uh, folosi acel val verde, optimizare, fluidizare a um, traficului, ca mașinile să nu trebuiască să se oprească la fiecare sută de metri, lucru care nu doar uh, permite vehiculelor să dureze mai mult, să fie mai fiabile, pentru că, de exemplu, și um, autobuzele din traficul, din transportul în comun se uzează mai repede dacă trebuie să oprească mai des, dar um, o astfel de fluidizare ar duce și la o, un consum mai redus de um, combustibil și deci o reducere a emisiilor de dioxid de carbon. Ar apare așadar o serie de beneficii pe mai multe um, categorii. Și atunci când e vorba de surse puternice de zgomot, poate că trebuie să ne gândim la reintroducerea trolebuzelor în uh, transportul nostru în comun. Uh, odinioară aveam mai multe astfel de trolebuze pe străzi și poate că ar fi o soluție bună. Mai ales uh, dacă s-ar folosi în centrul orașelor. Știu că în Elveția, de exemplu, mai multe municipalități introduc uh, din nou troleibuze în, uh, în astfel de um, trans, în transporturi în uh, comun. Bun, vorbim și despre subsidiaritate, dar poate că noi am putea să venim cu niște orientări, cu niște recomandări pentru că în multe state membre am ajuns la un nivel destul de ridicat de introducere de noi uh, tehnologii, încât am uitat că există și niște soluții pe care le-am folosit odinioară și poate că și o privire în trecut la istoria noastră tehnologică, poate că ne-ar oferi și aceasta niște sugestii bune. Apoi, cât despre autovehiculele sportive, nu m-aș uh, preocupa prea mult de acestea, pentru că în zonele urbane, cel puțin, acestea sunt în număr foarte mic. Și acestea, oricât ar fi de sportive, în centrul orașelor circulă cu aceleași viteze ca și toate celelalte din cauza limitelor. Deci nu cred că ar putea să-și folosească um, potențialul, poate doar în afara orașelor. Dar, de fapt, aici vorbim în special despre zgomote enervante care deranjează oamenii la locul de muncă sau acasă la ei. Deci poate că ar trebui să ne concentrăm mai degrabă asupra acestor zone. Desigur, înțelegem că nu doar uh, izolarea fonică a șoselelor este singura soluție. Nu cred că este cea mai bună soluție. Nu face decât să să protejeze pe cei care locuiesc până la etajul 5, dar dacă e vorba de clădiri mai înalte, atunci uh, zgomotul trece peste zidurile de protecție fonică și pot să deranjeze persoanele care locuiesc la etaje mai, uh, mai de sus. Dar poate că ar trebui să folosim mai mult și, și spațiile verzi de la noi din orașe și să nu ne gândim doar la construcțiile tehnice. Nu mai avem atât de multe zone și spații verzi uh, în um, zonele noastre urbane. Poate că ar trebui să ne gândim mai mult și la acest lucru, la um, reintroducerea unor uh, tipuri de plante care să um, joace rol de uh, izolant fonic. Das alte Vă mulțumesc, doamna Hübner. Într-adevăr, nu toate lucrurile vechi sunt neapărat uh, rele. Și deci, într-adevăr discutăm de troleibuză, despre mobilitatea electrică și orice vehicul uh, electric uh, este mult mai silențios decât uh, autoturismele cu motoare cu combustie internă. Văd că nimeni nu mai dorește sau, totuși. <clears throat> Thank you, Mr. Chair, if I may. Ik zal in het Nederlands uh, verder spreken. Een, uh, Mulțumesc, domnule președinte. O să vorbesc în eh, neerlandeză. Aș vrea să vorbesc despre excesele, despre mm, poluarea fonoră cauzată de mm, traficul aerian. Mi s-a spus că politica este un subiect foarte sensibil și știu bine acest lucru pentru că am făcut parte uh, din, uh, am fost membru al Parlamentului Flaman la mine în țară și discuțiile referitoare la nivelul uh, de sunet al uh, traficului aerian au fost uh, unele care au fost mereu problematice. Știm că um, aeroportul Zaventem, național din Belgia, se găsește în partea flamandă a um, Belgiei, dar foarte aproape de regiunea uh, capitalei, regiunea Bruxelles capitală și știm că la noi aceste măsuri sunt regionalizate și eu sunt în principiu un uh, împotriv, um, pentru astfel de regionalizare, dar uh, ne găsim uh, într-o situație destul de bizară, pentru că în regiunea Bruxelles nivelurile de sună sunt foarte mici, iar în regiunea flamandă sunt mult mai mari. Așadar, uneori avioanele trebuie să ia anumite canale de uh, zbor foarte ciudate pentru a evita regiunea capitalei. Trebuie să facă așadar un ocol destul de mare și așadar o mică parte a populației este um, uh, supusă unor uh, niveluri de zgomot mult mai mari. Cred că ar trebui totuși ca Uniunea Europeană să intervină aici, pentru că sănătatea oamenilor trebuie să fie um, acoperită la fel, indiferent de locul unde locuiesc. Toată lumea trebuie să fie um, supusă la niveluri comparabile de zgomot când vine vorba de culoarele de zbor și cred că acest lucru ar trebui să fie reglementat la nivel european. Mulțumesc! Da, într-adevăr, tocmai uh, de aceea trebuie armonizate lucrurile pentru a exista egalitate între toți. Poate ar trebui să ne ocupăm mai mult de normele de zgomot din Bruxelles. Oricum, mulțumesc pentru acest studiu și după cum am uh, spus, poate ar fi bine să vedem dacă el nu poate fi tradus în alte limbi, pentru că uh, opinia publică cred că poate profita din urma acestui studiu. Ajungem la următorul punct, Leasing Society. Și aici ne va fi prezentat un uh, studiu de către domnul dr. Felix Schaffelmann de la Institutul din Wuppertal. Vă rog. Dacă sunteți deja pregătit, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Ideea de a vinde bunuri este în mare parte una demodată. De fapt, consumatorii, pe consumatorii interesează performanța produselor și nu interesează să le aibă. Este important să ai un scaun confortabil, să ai un uh, televizor uh, cu mare definiție și așa mai departe. Um, îmi trebuie doar un calculator, un, un telefon inteligent. Am nevoie de serviciile acestuia să profit la maxim de serviciile pe care mi le oferă toate aceste aparate. Am analizat acest concept al societății care funcționează pe leasing, care este caracterizată de noi relații între producători și consumatori, bazate pe modele orientate în, de afaceri orientate înspre servicii care redefinesc uh, responsabilitatea producătorilor. Schimbarea structurii de proprietate ar putea reprezenta un uh, stimul pentru o proiectare mai ecologică care să permită prelungirea vieții unui produs, să Uh, optimizeze folosirea produsului și care să ușureze reciclarea produsului respectiv. Un lucru foarte important pentru Europa eficientă din punctul de vedere al folosirii resurselor. Într-o asemenea societate, țelul uh, uh antreprenorilor este să răspundă necesităților consumatorilor și nu prin vinderea unor produse consumatorii care doresc să profite mai mult de servicii cred că vor profita la maxim de uh, transformarea unei asemenea societăți în realitate. Aceasta este viziunea unei societăți care funcționează prin leasing și nouă ni s-a cerut să analizăm tipurile de produse și de servicii care uh, funcționează așa, care ar fi avantajele și dezavantajele. Și am găsit trei tipuri de sisteme de produse și servicii în primul rând, strategiile orientate înspre produs, uh, regăsite în afaceri, în modele de afaceri în care un consumator cumpără un produs și îl păstrează, dar există servicii uh, de reprimire a produsului, de service, și de reparație și așa mai departe. Un exemplu clasic este că în momentul în care cumpără o mașină de spălat sau uh, un Xerox, în moment, firma care îți uh, vinde produsul respectiv se ocupă de mentenanța produsului pe parcursul în, uh, întregului ciclu de viață. O altă strategie este orientată înspre utilizator. Consumatorul cumpără utilizarea produsului și există diferite forme de plată posibilă producătorul fiind în continuare proprietarul produsului. Din nou, o, un copiator sau o mașină de spălat, copiatorul nu este vândut consumatorului, ci este închiriat și produsul poate fi înlocuit fără să mai trebuiască să plătești pentru el. O a treia strategie este orientată înspre rezultate. Rezultatul uh, vânzării unei, unui produs, de exemplu curățarea, copierea, ceea ce înseamnă până la urmă că din nou producătorul rămâne proprietarul produsului și te bucuri doar de serviciul. De exemplu, ne putem gândi la copierea unor hârtii, la servicii de curățenie, de exemplu. Și cu cât concentrarea se axează mai mult pe servicii, cu cât o asemenea abordare va avea efecte pozitive asupra societății, uh, economiei și mediului înconjurător. În uh, ultimii ani au fost puse în aplicare parțial asemenea sisteme în anumite sectoare de piață și în uh, business to business, activități business to business și o selecție a unor exemple ne arată că asemenea uh, sisteme bazate pe servicii ar putea să aibă un impact major și ar duce la crearea unei asemenea societăți. Există diferiți vectori uh, importanți înspre această societate, dar și anumite bariere și acestea, toate aceste, toți acești factori depind de strategia aleasă, de segmentul pieței. Depinde foarte mult dacă modelul este business to business, întreprindere întreprinderi sau uh, societăți între societăți și consumatori Leasingul, sistemul de leasing uh, convențional uh, este unul foarte bine stabilit în societate și sunt convins că majoritatea dintre dumneavoastră îl cunoașteți și activitățile care merg dincolo de leasingul tradițional au ca obiectiv sau cel puțin până acum nu sunt foarte bine documentate, însă există un număr de studii care ne arată că unele exemple au succes și veți găsi o largă varietate de exemple listate în studiul pe care l-am elaborat pentru dumneavoastră. Însă, datele care discută cuantificarea și implementarea uh, unui asemenea sistem și care discută efectele economice și sociale, mai ales la nivel macroeconomic, nu sunt uh, la dispoziția noastră în acest moment. Studiile de caz selectate aduc, de fapt, uh, dovezi uh, care ne arată că poziția întreprinderilor și a societăților în, în Europa pot, poate fi consolidată din punctul de vedere al competitivității Însă nu toate cazurile ne arată că, din punct de vedere al efectelor pentru economie și pentru mediul conjurător, există doar efecte pozitive. Am identificat uh, trei, uh, trei tendințe. Deși această idee este una nouă, ea pare să poate fi, să poate fi aplicată doar în anumite sectoare povești de succes se referă în mod repetat doar la anumite sectoare de piață, închirierea substanțelor chimice, împărtășirea unor autoturisme și așa mai departe. Și folosirea eficientă a acestor uh, sisteme funcționează mai bine în strategiile societății între societăți decât într-o relație între societăți comerciale și consumatori. Dacă este să analizăm uh, punctele forte și cele slabe potențiale unei asemenea societăți, vedem că um, depinde foarte mult de sistemul existent, de sectorul despre care discutăm, de tipul uh, sistemului de servicii oferit și se pare că există un uh, potențial important la scară mică, dar, din nou, datele referitoare la impactul uh, macroeconomic sunt inexistente în acest moment. Punctele negative ale unei asemenea, a unei asemenea sistem sunt și ele posibile, însă vedem că există anumite bariere în, în calea unui asemenea, creierii unui asemenea sistem. Instrumentele politice de sprijinire a unei asemenea societăți ar trebui să îndepărteze aceste bariere dacă se dorește crearea cu adevărat a unei asemenea societăți. Rezultatele, după cum am spus, pot fi documentate mai ales la un nivel uh, micro și avem nevoie de date suplimentare la nivel uh, macro pentru a putea uh, emite niște recomandări despre uh, măsurile politice necesare. Cu toate acestea, putem spune că natura uh, benefică a acestei societăți uh, de leasing depinde de mai mulți factori și de mai multe tipuri ale acestei societăți și noi am putea recomanda anumite instrumente de politică care ar crea condițiile cadru favorabile pentru o societate de leasing specifică care să ducă la îmbunătățirea condițiilor de mediu economic și al condițiilor de muncă. Costurile reale a, ale politicii de mediu trebuie analizate în cadru, într-un cadru dinamic care să țină seama de costurile inițiale ale transformării și de efectele de diseminare, ținând seama în același timp și de mecanismele necesare de feedback. Have to be aware that market-based instruments Trebuie să înțelegem că instrumentele bazate pe piață au un uh, potențial mai mare de susținere acestui, uh, acestei transformări înspre o societate bazată mai mult pe servicii, furnizarea de servicii. Instrumentele pe care le-am uh, recomandat în condițiile date și ținând seama de factorii necunoscuți pe care am necunoscut, și veți vedea că există foarte multe asemenea instrumente, instrumente bazate pe abordare de piață, uh, politice, uh, instrumente participative și nu doresc să intru acum în detalii. În concluzie, putem spune că închirierea, această, acest concept, are potențialul unei inovări Uh, societale revoluționare care ar putea apropia Europa de o societate mai eficientă din punctul de vedere al folosirii resurselor în comparație cu alte inovații uh, tehnologice. Această abordare s-ar baza pe competitivitatea europeană și ar duce la consolidarea competitivității uh, Europei și competitivitate care ar fi mai uh, rezistentă la șocurile externe. Însă, există și riscul unui eșec dacă modelele greșite ar fi uh, promovate, care de fapt ar duce la sporirea consumului material. Pentru această societate avem nevoie de noi uh, abordări, de noi dezvoltări uh, tehnologice și de un nou tip de guvernanță. Și trebuie să investim mai mult în cercetare și dezvoltare în acest domeniu. În ciuda acestor uh, factori necunoscuți, cred că Parlamentul European ar putea să facă primii pași înspre o asemenea societate bazată pe închirierea de servicii de exemplu, prin introducerea unui parteneriat de inovare între uh, sectorul antreprenorial, uh, societate și uh, factorii de decizie politici, pentru că avem la dispoziție instrumentele necesare pentru a iniția această transformare. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc. Nimeni nu dorește să intervină dintre colegii noștri. Doresc să vă mulțumesc pentru uh, munca pe care ați uh, depus-o și este cu atât mai trist că cei care au cerut uh, elaborarea acestui uh, studiu astăzi se pare că au uh, alte întâlniri mai importante, însă doresc să vă mulțumesc din inimă pentru munca de bună calitate pe care ne-a spus-o la dis- uh, dispoziție și pentru um, prezentarea pe care ne-ați ținut-o. Uh, noi, cei prezenți, ne-am bucurat de această prezentare. Uh, s-a încheiat ședința noastră de astăzi. Următoarea ședință va avea loc pe data de 26 martie. Vă urez tuturor o zi plăcută!